Bună ziua, și I was a bit late, so I will... Îmi cer scuze pentru că am întârziat, pentru că o să... Și deci o să fiu foarte rapid. Aș dori să fac trei anunțuri înainte de a începe audierea noastră. În primul rând, în conformitate cu profilul lingvistic al subcomisiei noastre, limbile următoare nu sunt reprezentate, daneză, Uh, suedeză, finlandeză, letonă, slovenă, malteză, bulgară, cehă, slovacă și uh, estonă. Doar limbile uh, membrilor cu drepturi de pline au prioritate, iar uh, ședința noastră este transmisă pe internet. Dacă nu sunt obiecții, considerăm adoptată uh, ordinea de zi. Mulțumesc! Uh, Două anunțuri ale președintelui. În primul rând, domnul Albertini, președintele AFET reamintește deputaților că următorii șefi de delegații vor uh, sosi la AFET, Hans Digmar Schweisgut, Marcus Ederen, Lars Gunnar Wigermat, Filip Dimitrov, Angelina Eichhorst. Datele vor fi comunicate de către secretariatul AFET. Și în al doilea rând, al nouălea congres al după privind securitatea europeană și apărarea, organizat de către Beherden Spiegel în cooperare cu domnul von Fogau, fost președinte al SEDE, va avea loc în 9 și 10 octombrie 2010 la Berlin. Orice deputat interesat poate să-și folosească uh, alocația de călătorie pentru această deplasare și vă rog să informați, uh, să, să contactați secretariatul pentru informații suplimentare. Doamnelor și domnilor, astăzi ne vom uh, axa pe un pericol foarte modern, uh, cyber atacurile, care este un fenomen tot mai, uh, sunt un fenomen tot mai întâlnit în societățile noastre. Avem oaspeți de seamă, Uh, dar și foarte bine pregătiți. Uh, trei persoane sunt în sală, încă mai așteptăm câțiva dintre musafiri, dar din câte am înțeles, sunt uh, domnul Enekentic, consilier juridic pentru Cooperativ Cyber Defense Center of Excellence din Tallinn, Estonia, deci Centru pentru excelență în domeniul apărării de asemenea dr. Udo Helmbrecht de la European Network and Information Agency ENISA, Agenția Europeană privind uh, informația și rețelele de securitate și apoi domnul Andrea Servida, uh, viceșef de unitate Internet Network and Information Security. Anul sau în anii trecuți ne-am confruntat cu probleme am abordat uh, problemele legate de uh, cyber attack-uri. Ne amintim uh, ce s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani în Estonia, știm de asemenea tot ce s-a întâmplat în Georgia în timpul războiului dintre Rusia și Georgia din 2008, din mass media, de la colegii din parlamentele naționale și nu numai din Europa, ci și din SUA. Știm cât de grav este acest fenomen cu care ne confruntăm astăzi. Diverse organizații au uh, discutat acest subiect, NATO îl uh, discută și cred că a sosit momentul să avem și noi o dezbatere uh, în cadrul subcomisiei de apărare și securitate a Parlamentului European. Nu știu dacă toți oaspeții noștri au pregătit prezentări, însă, în orice caz, aș dori să dau cuvântul întâi unei doamne, doamnei Eneken Aveți cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru ocazia pe care mi-o acordați de a vă prezenta cadrul juridic al securității în domeniul informatic uh, din perspectiva centrului nostru de excelență, de cooperare în domeniul uh, cyberapărării. Există câteva elemente de background uh, munca pentru Centrul de Excelență de Cooperare în domeniul cyberapărării în ultimii trei ani a implicat o abordare a contextului vast din perspectivă juridică și mai ales din perspectiva dreptului internațional. Și nu mă refer doar la uh, dreptul privind conflictele, dar și uh, aspecte juridice legate de uh, telecomunicații și dreptul penal. Eu am pregătire juridică, însă la acest centru misiunea mea este să încere, înțe, înțeleg și să văd cum interacționează legea și uh, strategia. Pentru că veți constata în prezentarea mea că există uh, probleme, lipse de uh, coerență între realitate și uh, uh drept și aspectul juridic pe care va trebui să le depășim. Aș dori la început să vă prezint amenințările în acest domeniu, um, amenințările de astăzi și, după cum uh, puteți constata, avem un uh, spectru. La un pol se încalcă politicile interne sau regulamentele interne, un lucru pe care îl constatăm în companiile, în firmele noastre, zilnic. Și am constatat chiar de la Uh, începutul societății informaționale astfel de încălcări, încălcări. Și la celălalt pol uh, avem um, atacuri, atentate armate sau probleme legate de acest cyber război și scopul meu este să uh, vă arăt uh, care ar fi aspectele juridice ale uh, situației cu care ne confruntăm. Să identific mijloacele, dar și autoritățile juridice care se implică în reacția la aceste, la aceste conflicte. Ceea ce înseamnă că orice incident informațional se află undeva pe acest uh, spectru, dar trebuie ca din punct de vedere juridic să situăm orice uh, incident, pentru că zonele sau aspectele juridice uh, care trebuie folosite și care se aplică pentru a reacționa la aceste incidente și pentru a solicita plătirea de pagube, de exemplu, sunt diferite. Și deci, în contextul juridic al securității um, în spațiul cibernetic, am putea spune că avem o combinație de instrumente juridice și de uh, uh, compensații care reies din societatea informațională sau din uh, cadrul juridic privind uh, securitatea infrastructurilor, dreptul penal, dar și uh, legislația națională sau cadrele juridice în jurul securității naționale și, în fine, uh, uh, legislația privind conflictele armate. Iar dacă e să ne uităm la acest spectru, uh, spectru întrebarea cea mai frecventă e dacă e nevoie de instrumente noi la nivel internațional. Și există două uh, curente de gândire uh, printre juriști, unii care susțin că uh, nimic nu deci în cadrul juridic, în forma sa actuală, nu e menit să abordeze atentatele uh, cibernetice de natură politică, precum cel din uh, Estonia din 2007, cel din Georgia din 2008 și uh, alte țări recent. Și mai există un alt curent de gândire, conform căruia avem la dispoziție toate instrumentele legislative necesare. Iar pentru a răspunde la această întrebare, la centrul nostru am uh, făcut un studiu în legătură cu instrumentele juridice existente la nivel internațional pentru a aborda această problemă a securității um, uh, cibernetice. Am ajuns la concluzia că avem aproximativ 50 de astfel de instrumente juridice. Deci, din punctul de vedere al instrumentelor, am putea spune că avem mai multe sau destul de multe instrumente juridice care abordează aspecte diferite ale uh, conflictelor uh, informaționale sau uh, cibernetice și veți constata în curând că avem opt până la zece organizații internaționale care ori se ocupă de reglementare, ori de uh, întocmirea de uh, strategii în acest domeniu. Și pe această schemă puteți constata că în cazul unui incident uh, uh, informatic se începe uh, cu uh, ce, fa- ce, ce uh, facem în mod obișnuit, în mod curent. E vorba de securitatea informațională care se bazează pe reglementările în domeniul comerțului electronic, al justiției electronice, al uh, furnizorilor de acces uh, um, pe internet și al cadrului juridic folosit în domeniul telecomunicațiilor. Provocarea cea mai mare e că pentru noi uh, aceste incidente în domeniul informaționale se schimbă. Ele trec de la motivări economice uh, sau financiare la uh, motivațiuni uh, de natură politică de securitate și de apărare, ceea ce înseamnă că din perspectivă juridică, deși avem multe legi în vigoare pentru a abordează, de exemplu, cooperarea cu furnizorii de acces internet, sau uh, uh, cu schimbul de date. Deci toate aceste instrumente juridice nu au fost întocmite în acest scop, cu această menire a uh, conflictelor sau a uh, infracțiunilor uh, informaționale. Mm, let's see. It, it works now. So to me, it seems that the question is not... Deci, Întrebarea, din punctul meu de vedere, e că nu știu dacă, nu, nu e întrebarea potrivită dacă avem sau nu noi legi sau instrumente, ci felul în care suntem pregătiți să folosim cadrul juridic actual și să vedem cum putem să îl modificăm pentru ca el să facă față acestei uh, schimbări de paradigmă pe care am menționat-o înainte în legătură cu uh, incidentele sau cu infracțiunile informaționale. Nu știu dacă mă ocup specific de acest aspect, însă dacă ne uităm la organizațiile internaționale și astfel vă puteți uh, face o idee în legătură cu aceste, cine sunt aceste organizații care uh, se ocupă de acest cadru juridic al uh, cybersecurității în prezent deci uh, putem spune că avem destule organizații internaționale. Pe, această, pe acest grafic nu figurează ICAN sau alte organizații regionale care se ocupă și ele de uh, securitatea uh, cibernetică. Însă, dacă e să ilustră fără a intra prea mult în amănunte, evantaiul acesta Uh, de organizații, putem spune că organizații diferite au competențe diferite și uh, au și prerogative diferite uh, în ce privește întocmirea acestui cadru juridic. Dacă ne uităm la ONU, putem spune că, din punct de vedere cantitativ, este organizația care e prezentă în practic toate țările din lume. Deci, reglementările care pot apărea din uh, această, din această organizație uh, sunt mai degrabă generice și trebuie să țină cont de diferențele foarte mari între diversele regiuni sau între diversele state atunci când trebuie să prioritizeze și să uh, vină cu răspunsuri la aceste incidente cibernetice. Deci, având în vedere că în modelul actual, în paradigma actuală, aceste incidente, aceste infracțiuni se dezvoltă, la fel și uh, consensul la nivel internațional în legătură cu definirea priorităților și a sferelor de îngrijorare majoră uh, evoluează. În organizații precum NATO și Uniunea Europeană, care putem spune că au un impact calitativ mai mare respectiv că au în comun același nivel de societate uh, informațională, același nivel de dezvoltare, dar uh, există și um, aceleași preocupări în legătură cu um, acest concept de securitate informațională. Am, putem spune că aceste organizații au uh, pot, pot uh, acoperi uh, jurisdicții jurisdicții mai uh, apropiate. Și deci, din punctul meu de vedere, este foarte important ca în uh, regulamentele sau reglementările juridice să folosim punctele forte și punctele slabe pe care fiecare organizație uh, le are. Și deci, nu o să vă vorbesc sau nu o să trec în revistă uh, aceste articole din uh, Convenția privind infracțiunile cibernetice, pentru că știți foarte bine că avem această convenție adoptată de către Consiliul Europei, care este instrumentul cel mai citat uh, în uh, astfel de cazuri. Poate știți și faptul că această convenție are o prevedere conform căreia atunci când apar amenințări uh, la securitatea națională sau apărarea internațională a unei țări, o țară poate să nu aplice această convenție, dar uh, putem spune că avem deci cadrul juridic, deci nu există nimic nou în această nouă paradigmă. Însă, cred că trebuie să folosim uh, aceste instrumente în mod judicios și, instrument, și, și situația din uh, Estonia pe care am uh, analizat-o din punct de vedere juridic ne-a arătat că trebuie să avem o abordare pragmatică uh, a felului în care aplicăm această convenție la nivel național. Aș dori să mai spun câteva cuvinte în legătură cu acțiunile la nivel internațional. Dacă ne uităm la infracțiunile cibernetice, care Uh, reprezintă o sursă de o preocupare pentru șase din șapte organizații internaționale majore. Putem spune că la nivel internațional nu se acordă suficientă atenție regulamentelor privind criminalitatea cibernetică sau amenințărilor la securitatea națională. Însă, dacă ne uităm la acest cadru de reglementare și la acest grafic, ne dăm seama că în situația actuală, când uh, statele își dau seama că securitatea națională sau asigurarea securității naționale e tot mai costisitoare, atât în ce privește resursele de timp, dar și resursele financiare, putem spune că organizațiile internaționale se confruntă cu aceeași problemă. Cum putem să ne îmbunătățim această abordare de reglementare, cadrul de reglementare, astfel încât întreaga comunitate internațională să tragă foloase de pe urma lui? Unul dintre aspectele juridice care a fost adesea pus sub semnul întrebării este dacă trebuie să încercăm să înțelegem cum să răspundem din punct de vedere militar la aceste atacuri cibernetice. Și doream să invoc acest aspect pentru că există potențiale două organizații care pot aborda atât din perspectivă juridică cât și din perspectivă strategică. Ar fi foarte greu, de exemplu, pentru Consiliul de Securitate ONU să uh, reacționeze, să acționeze în uh, situație de atac în armat cibernetic. Însă, suntem adesea întrebați dacă ar fi un atac, uh, un atac cibernetic uh, armat, am ști cum să reacționăm. Și aș spune că din perspectiva juridică nu este aspectul cel mai relevant deocamdată, pentru că toate incidentele cibernetice pe care le-am avut uh, în ultimii ani nu sunt de natură militară. În orice caz, nu au fost până acum ceea ce nu înseamnă că putem exclude total această posibilitate, dar din punct de vedere juridic ar trebui să punem lucrurile la nivel ipotetic și probabil că ar fi mai relevant să avem o adevărată, să, să avem o procedură și să nu avem o definire pe bază de prag uh, a conceptului de atac cibernetic înarmat. Uh, aș dori să spun că în ce privește incidentele cibernetice, ele vizează mai degrabă tehnologia. Deci abordarea lor nu este doar uh, juridică, ci și Deci din perspectiva juridică, Credem că acest aspect, abordare juridică, să vină în completarea celorlalte uh, dimensiuni, militară, uh, al diplomației economică și așa mai departe. Uh, de exemplu, cum ne adaptăm procedurile de schimb de informații? Cum obținem o cooperare mai bună din partea furnizorilor de servicii internet sau de telecomunicații? dar și cum interacționăm cu furnizorii de servicii uh, din alte state. Și pentru juriști, problema este să înțeleagă în ce constă uh, problema și care este contextul inițial al acestor reguli. Vă pot da un exemplu pentru Uniunea Europeană. Furnizorii de acces internet, de exemplu, au datoria sau au posibilitatea de a coopera, o datorie sau o posibilitate pe care, care s-a uh, încetățenit în urmă cu zece ani. pentru ca societatea internațională să beneficieze de încredere, mai ales din perspectiva consumatorului. Nu e nimic greșit în această abordare, însă având în vedere că această paradigmă a securității sau amenințărilor s-a schimbat, ar trebui să ne gândim dacă aceste prevederi juridice sau dacă aceste abordări strategice mai sunt valabile sau dacă trebuie să fie modificate. Dacă ne uităm la reacțiile la diversele tipuri de incidente, putem spune că zilnic uh, avem de-a face cu uh, securitate obișnuită, dar în ceea ce privește amenințările la securitatea națională, cu cât mergem mai departe, mai în profunzime, cu atât sunt mai puțini uh, implicați, factori implicați. Zi de zi Uh, eu mă ocup de activitatea de la NATO și vă pot da aici un exemplu. Când Uniunea Europeană și NATO uh, interacționează, e vorba mai ales uh, de amenințări ale securității naționale și în acest domeniu ambele organizații au un mandat clar, dar au și instrumente și provocări pe care le împărtășesc. Cred că de fapt, ce ne așteaptă în viitor e faptul că știm că se schimbă, uh, se schimbă paradigma, dar mai avem și moștenirea din trecut a uh, acestei societăți a informației. Deci, echilibrul între uh, interesele de securitate naționale și dorința de progres e foarte greu de obținut. Însă, în același timp, implicațiile deciziilor politice sunt și greu de prevăzut câteodată. Am menționat deja furnizor, deci acest uh, aspect de cooperare între furnizorii de uh, servicii internet. Deci uh, această cooperare sigur că vine cu noi uh, beneficii, dar apar și amenințări la adresa securității care trebuie să fie abordate. Am ajuns la sfârșitul prezentării, vă mulțumesc. Thank you very much. Uh, Vă mulțumim. Cred că vom da cuvântul fiecărui dintre cei uh, trei invitați și apoi vom trece la întrebări și răspunsuri și discuție generală. Deci dau cuvântul acum uh, domnului Hendrik, director al ENISA, care este soluția europeană la această provocare. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc. Vom vedea dacă suntem cu adevărat uh, răspunsul Uniunii Europene sau nu. Oricum doresc să vă prezent să vă prezint din experiența noastră ce poate să facă agenția ENISA și care este punctul nostru de vedere în legătură cu acest subiect. Pentru a simplifica lucrurile atunci când vorbim uh, despre domeniul criminalității informatice, uh, când vorbim astăzi despre aceste aspecte, um, și anume securitatea pe internet la nivel global, se folosește foarte des termenul cyber, deci gen cyber, criminalitate și așa mai departe. Se spune uneori că comportamentul uman practic nu se schimbă, uh, este întotdeauna la același, uh, unii doresc, caută căi de a uh, fura bani, Uh, sau alte lucruri. Uh, când e vorba de spionajul, uh, cyberspionajul este, nici acesta nu este un lucru nou, doar că acum se folosesc tehnologiile, noile tehnologii și a devenit mai complicat acest spionaj. Și um, în funcție de uh, culturile din diferitele țări din lume, în unele țări uh, spionajul uh, este, face parte din, din, din cultura națională și nu este considerat un comportament atât de periculos sau de um, care trebuie să fie combatut. În ceea ce privește uh, conceptul de cyber warfare, deci conflictele pe internet, uh, observăm acum că acesta este un comportament asimetric și face parte dintr-o nouă paradigmă. Deci, iată, e vorba de comportamente uh, vechi care acum s-au mutat uh, în uh, această lume a informaticii. Când vorbim despre securitate, despre cybersecuritate, e vorba de protejarea informației, sistemelor informaționale și infrastructurilor uh, la nivel uh, global. Și uh, tocmai de această parte legată de cybersecuritate se ocupă agenția ENISA. Uh, Există o tendințe ale incidenților la nivel global pe care le-am înregistrat. Um, într-adevăr, ne-am confruntat în 2007 cu un cyberatac în Estonia și astăzi vedem că apar uh, comportamente uh, periculoase, uh, cum ar fi comportamentele de tip malware sau programe spion malițioase și pentru cetățenii de rând nici nu este clar dacă este vorba de site-uri web infectate cu virus uh, sau alte tipuri uh, de programe. Deci uh, trebuie să educăm populația pe viitor pentru a ști cum să se poarte în această lume virtuală. Deci virusii viermii și uh, caii troieni sau troienii sunt diferite tipuri de programe de acest tip. Pentru a face o comparație cu prezentarea anterioară, um, Botnetul înseamnă că există servere în lume care uh, controlează anumite uh, calculatoare ale unor companii sau unor cetățeni și nu se știe unde se află aceste servere de control. Dacă se găsește locul unde se află acest server, dificultatea este să știm ce lege se aplică sau dacă se poate aplica legea. Deci, a ști uh, unde se află serverul respectiv nu rezolvă problema, pentru că asta nu înseamnă că există posibilități de a acționa. Și apoi se pune întrebarea și în ce Uh, cazuri, ofertanții de servicii internet uh, pot să taie internetul, uh, internetul practic acestor servere. Deci, um, Există o schimbare la nivelul tehnologiei privind mesajele, dar lucrurile nu se îmbunătățesc. Avem statistici pe care doresc să vi le prezint pe scurt. Pierderile financiare au fost evaluate, cifrele sunt diferite. Problemele care apar sunt probleme de imagine ale companiilor care pierd date și dacă există atacuri de tip uh, cybercriminalitate asupra acestor companii, ce s-ar întâmpla dacă aceste uh, atacuri uh, ar avea loc la burse, de exemplu, s-ar pierde sume foarte importante de bani. Această statistică vă arată în detaliu care sunt tipurile de, de pericole Deci avem uh, în partea de sus uh, programele uh, de, de pirataj de tip phishing și farming. Deci, în acest mediu tehnologic este foarte ușor, de fapt, să se piardă bani. Um, prin uh, descărcarea de informații, uh, deci uh, e vorba de infectarea unui, unei părți mici a software-ului pentru apoi a descărca diferite informații pentru spionaj și alte tipuri de activități ilicite. Um, acestea sunt adevărate provocări, avem de asemenea și furtul de identitate, uh, De exemplu, dacă dorim uh, să oferim cărți de identitate electronice în întreaga Europa pentru a îmbunătăți mediul de afaceri, dar întrebarea este cum putem, uh, cum poate să existe o încredere în acest uh, mediu electronic, pentru că există acest risc de furt de identitate care este facilitat în lumea virtuală, pe internet. Apoi uh, avem uh, sisteme controlate în, uh, în producție, de exemplu. Acum câteva săptămâni în presă a apărut probleme în legătură cu alte sisteme de tip SCADA, și pe listă apar și alte tipuri de atacuri care pot apărea. Deci, întrebarea este cum putem rezolva aceste probleme foarte diverse și, pe de altă parte, deși nu vreau să stârnesc panica, principalul meu mesaj este că avem anumit, un, anumit, un anumit comportament în lumea reală și întrebarea este cum ne adaptăm comportamentul pentru lumea virtuală. când, dacă locuim într-un oraș, ne cunoaștem mediul pentru că ne uităm uh, afară pe geam, dar uh, nu suntem obișnuiți să ne comportăm uh, pe, cum să ne comportăm pe internet. Deci, astăzi trebuie să educăm uh, publicul larg, să educăm copiii uh, în legătură cu comportamentul care trebuie adoptat pe internet și practic comportamentele de securitate trebuie să fie uh, similare cu cele din lumea reală. Deci, agenția ENISA realizează campanii de uh, conștientizare și de educare. Securitatea pe uh, internet uh, nu există ca atare din designul programelor. Deci, maturitatea în ceea ce privește securitatea pe internet nu este echivalentă cu cea din alte sectoare ale industriei, pentru că acest domeniu este relativ nou și schimbările sunt foarte rapide, de aceea și adaptarea este cu atât mai dificilă. Dificultatea este că atunci când vorbim despre securitatea pe internet, nu este o chestiune națională, dar dacă devine o problemă națională, Problema este că nu e, pe internet nu există granițe. Deci, când vorbim despre securitatea IT și pe, în aplicarea acesteia, e vorba de acțiunile pe scară largă și la nivel global. Și când vorbim despre așa numitul concept de cloud computing, uh, E vorba de noi uh, modeluri de afaceri pentru uh, servicii în domeniul aplicațiilor uh, informatice pentru clienți pe scară largă. Deci apar probleme de securitate în informatică și probleme juridice și problema este că se caută noi modele de afaceri și problema securității apare, dar într-o, uh, într-un stadiu ulterior. La nivel european avem uh, statele membre, instituțiile europene și există riscuri mari din perspectiva ENISA Având în vedere că nu mai există vechiul sistem de pilon, instituțiile trebuie să coopereze, uh, dar uh, și în afara Uniunii Europene trebuie să uh, coopereze cu OCDE-ul sau cu um, ICAN, care este organizația firmelor care funcționează pe internet. Avem infrastructurile critice Uh, și multe dintre acestea se află în uh, mâinile uh, unor proprietari privați. Deci, problema securității în domeniul IT nu, se, nu poate fi rezolvată decât prin parteneriate public-privat, prin făcându-se schimburi de informații și purtând dialog, deci, între domeniul public și cel privat. ENISA poate să ajute ca centru de experiență noi publicăm uh, documente de poziție în legătură cu toate aceste aspecte pentru a ajuta Uniunea Europeană uh, și statele membre în aceste activități. Aici, uh, pe scurt, prezentăm diferitele noastre activități. Vă mulțumesc! Um, Vă mulțumim, domnule director. Dați-mi voie să urez bun venit și celorlalți oaspeți noștri din partea Comisiei Europene domnul Radomirianski și domnul Marc Arno Hartwig, care mi s-au alăturat. Dar acum aș dori să dau cuvântul domnului Andreea Servida, um, care vine de la DG INSO. Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru invitația de a veni azi pentru a, împărtăși, pentru a vă împărtăși câteva informații despre ceea ce se face în Europa în ceea ce privește protejarea infrastructurilor informatice critice. Vreau astăzi să vă dau doar o privire de ansamblu asupra a, uh, proceselor, a politicilor pe, în a, uh, planul de acțiune pentru protecția uh, infrastructurilor critice uh, care a fost adoptată uh, anul trecut și colegii care vor vorbi după mine vor vorbi despre cadrul juridic pe care îl utilizăm pentru a sprijini Europa în eforturile de a face față acestor amenințări ale criminalității cibernetice și a terorismului de acest tip. Așadar, vreau să vă prezint activitățile în derulare și, de asemenea, să vorbesc despre ultimele anunțuri din partea Comisiei în ceea ce privește angajamentul de a promova încrederea și securitatea în agenda digitală. Se dezvoltă acum politici care sunt strâns legate de ceea ce facem în momentul de față, care uh, Uh, oferă o continuitate în activități. În primul rând, câteva cifre. Și vreau să le anunț cu rezerva că în 2006 am observat că atunci când uh, vorbim despre uh, criminalitate, este greu să obții cifre fiabile. Dar acestea sunt cifre care au fost furnizate de guverne sau de uh, organizații uh, orientate la nivel internațional, ca și Forumul Economic, Economic Mondial, uh, oferite comunității internaționale și sunt importante pentru că ele transmit un mesaj. Dacă vă uitați la aceste cifre pe care noi le-am trecut în uh, evaluarea de impact pe care am pregătit-o în 2008, o analiză pentru susținerea adoptării planului de acțiune privind uh, protecția infrastructurilor informatice critice, veți vedea că în 2008 Forumul Economic Mondial estima că există o probabilitate de 10 până la 20% de un colaps major al infrastructurilor informatice critice în următorii 10 ani, cu un cost care se ridică undeva la 250 de miliarde de dolari. Așadar, pentru anul 2009, impactul uh, costului economic nu s-a schimbat, dar probabilitatea a crescut, uh, a ajuns la peste 25%. Așadar, din perspectivă economică, se înțelege că, într-adevăr, ceva ar putea să nu meargă bine, ceva ar putea să se întâmple. Acesta este o estimare a impactului global posibil al uh, unui atac informatic care să ducă la întreruperea serviciilor informatice. Sunt rapoarte care uh, sunt din 2007, de exemplu, de la US Business Roundtable, care estimează uh, la 200 de miliarde de dolari costul unui, unei întreruperi de o lună a serviciilor internet. Iar pentru Suedia, pentru um, Elveția, o astfel de întrerupere s-ar ridica la 1,2% din PIB. Așadar, dacă aplicăm uh, această cifră, să ne gândim la 1,2% din PIB-ul oricărei țări, care să fie pragul uh, minim al unei astfel de întreruperi a serviciilor de internet, vă dați seama că vorbim despre niște cifre uriașe. De ce? E bine, pentru că e mult prea ușor să obții tot felul de instrumente pentru a uh, realiza atacuri cibernetice. Ne dăm seama că există mai multe instrumente la dispoziția uh, răufăcătorilor, iar uh, barierele de intrare în sistem pentru atacatorii, pentru răufăcătorii cibernetici, e bine, acestea se diminuează. Iar uh, aceasta este o piață. Piața atacurilor cibernetice, piața uh, câștigurilor de pe urma asf- unor astfel de atacuri. Vedeți uh, pe slide uh, estimări ale câștigurilor uh, acestora. Uh, iar în Estonia, atacurile din uh, anul 2007 au fost coordonate și Analiștii au spus atunci, au ajuns la concluzia că s-au închiriat botneturi pentru a realiza atacurile respective, ceea ce ne oferă o perspectivă îngrijorătoare cu privire la modul în care poți să uh, desfășuri astfel de activități malițioase pe internet. Ce face Comisia? propune acest plan de acțiune pentru protecția infrastructurilor informatice critice în 2009. În primul rând, obiectivul principal a fost modalitatea cea mai bună de a proteja Europa de atacuri cibernetice la scară largă și de întreruperi de servicii. Nu e vorba doar de atacuri, ci trebuie să ne dăm seama că suntem cu toții dependenți de aceste tehnologii care ne înconjoară, de tot felul de platforme uh, care sunt susținute de tehnologiile informației și comunicării. Și trebuie să ne dăm seama de acest lucru și dacă vrem într-adevăr să ne putem baza pe aceste rețele și platforme, trebuie să înțelegem că trebuie să gestionăm riscurile asociate într-un mod mai sistemic. Nu putem să uh, privim doar impactul posibil în mica noastră grădină sau casă, din potrivă trebuie să avem o perspectivă generală, o perspectivă de ansamblu, pentru că suntem cu toții în aceeași barcă. Și spune că succesul nostru uh, va fi, uh, vom avea succes numai atunci când vom reuși să implicăm toate părțile interesate, de la uh, actorii uh, economici până la um, agențiile guvernamentale în, eforturi, în efortul de a își asuma fiecare responsabilitatea uh, în acest efort concertat. Pentru ca sistemele noastre informatice să fie mai sigure și mai rezistente. Iar rezistența este foarte importantă pentru că noi depindem de aceste sisteme pentru tranzacțiile economice, pentru uh, divertisment, pentru uh, tranzacțiile noastre democratice, să ne gândim la instrumentele de guvernare. Uh, Așadar, depindem de aceste tehnologii și trebuie să fim pregătiți. Pentru a fi pregătiți, după cum s-a făcut aluzie și de către colegii mei, ar trebui să ne echipăm, să ne înarmăm și atunci trebuie să vedem ce trebuie să facem. Să nu ne uităm doar la partea de răspuns, de reacție, ci și la partea de prevenție, de detectare, de cooperare pentru a recupera daunele, pentru că dacă are loc o astfel de întrerupere din cazul unui atac, uh, atunci trebuie să ne asigurăm că uh, funcționalitatea infrastructurilor noastre nu va scădea sub uh, serviciul minim, sub nivelul minim de servicii care um, este necesar funcționării societății noastre. Și acest lucru nu doar la nivel european, ci la nivel global. Și aici e nevoie de cooperare internațională, care sunt uh, cele cinci obiective specifice ale acestui plan de acțiune. În primul rând, pentru a trece de la un aspect important, dar de asemenea o discuție nu foarte fructuoasă, una politică. Trebuie să trecem de la vorbe la fapte. Așadar, în primul rând, ar trebui să consolidăm cooperarea și schimbul de bune practici între statele membre. De ce? Pentru că uh, în cele 27 de state membre nu avem același nivel de înțelegere, de cunoaștere, de uh, capacitate și de mijloace de a ne angaja în această luptă. Dar după cum a spus domnul Hendrecht, sectorul privat are un rol important de jucat, pentru că ei sunt cei care gestionează infrastructura, tehnologiile care sunt atât de importante eco- pentru economia noastră, pentru uh, industrie, dar și pentru actorii politici, pentru guverne, care trebuie să își asume responsabilitatea pentru uh, partea publică, pentru securitatea oamenilor. Așadar, trebuie să cooperăm, să cooperăm și de aceea am trecut aici pe, uh, pe slide și ideea de a încuraja statele membre pentru a se înarma și, de asemenea, pentru a se angaja într-o discuție la nivel paneuropean, astfel încât să putem să uh, creștem gradul de pregătire al întregii Europe ca regiune și, de asemenea, să creștem gradul de implicare la nivel internațional, um, de cooperare la nivel internațional cu privire la provocările cheie și la prioritățile cheie pentru a asigura securitatea și uh, rezistența um, sistemelor noastre digitale. Așadar, primul pilon este pregătirea. Ceea ce înseamnă fiecare stat membru trebuie să fie echipat, trebuie să fie înarmat, să aibă bunele practici necesare pentru a face față unei posibile întreruperi de servicii. Și aici noi am recomandat statelor membre să înființeze, să-și dezvolte capabilitatea, capacitatea națională, ceea ce înseamnă că e nevoie de înființarea de echipe uh, naționale, guvernamentale, uh, pentru reacție rapidă la probleme informatice. Um, sigur că asta nu înseamnă că ENISA trebuie lăsată deoparte, pentru că și activitatea este foarte importantă, susține statele membre, dar există aproximativ 11 state membre uh, unde deocamdată există doar planuri de înființarea unor astfel de echipe de intervenție rapidă în uh, atac, caz de atac informatic, dar acestea nu au fost înființate. Așadar, este necesară acest, înființarea acestor um, echipe la nivel național, e nevoie de cooperare dar deocamdată încă există un deficit de instrumente și de capabilități pentru a asigura cooperarea la nivel egal între toate statele membre la nivel paneuropean. Și de aceea noi sugerăm statelor membre să își dea seama că e oportun să înființeze aceste echipe de intervenție, nu doar în interes propriu, ci și în interesul cooperării paneuropene. Dacă se întâmplă ceva, cooperarea este instrumentul care trebuie utilizat. Am văzut ce s-a întâmplat în Estonia, Georgia, Lituania. În cazul acestor atacuri, cooperarea s-a dovedit foarte importantă, pentru că numai prin cooperare se poate face față acestor probleme. Sigur că pentru asta trebuie să implicăm și sectorul privat și la nivel național, pentru că, după cum vă spuneam, nu putem să lăsăm deoparte responsabilitatea guvernelor naționale în gestionarea um, crizelor informatice. Uh, una din lecțiile învățate în Estonia a fost că atunci când uh, ceva se întâmplă, cetățenii se uită către guvern, nu către furnizorul de internet. Sigur că și aceștia aveau uh, partea lor de, de vină și de responsabilitate, dar în primul rând cetățenii se uită către guverne. Așadar, la nivel național, dar și la nivel european, trebuie implicat sectorul privat pentru că numai așa putem să asigurăm un echilibru bun între competiție, între concurență și securitate națională. Concurență este din nou un aspect global și dacă Europa va avea o voce mai puternică în acest domeniu, vom putea să avem mai mult succes în activitățile noastre. În ceea ce privește prevenirea, detecția, credem că e nevoie să avem capacitățile care există la nivel național și să înființăm una la nivel european pentru a umple lacunele care există în momentul acesta. Uh, capacitățile naționale ar trebui să fie incluse într-un sistem uh, european de partajare de informații și de alertă care să includă mai ales IMM-urile, care sunt uh, verigile slabe în acest uh, lanț. Sigur că trebuie să avem capabilități la nivel european, cum este sistemul de alertă timpurie, despre care vor vorbi colegii mei, dar sigur că trebuie să întindem mâna celor care sunt cei mai expuși, cetățenii și IMM-urile. Odată ce ne pregătim, ne înarmăm cu instrumente pentru a putea detecta uh, intruziunile, trebuie să avem strategii de reducere a daunelor și de recuperare. Uh, și de aceea e nevoie de planuri de urgență și de exerciții. Și aici am cerut statelor membre să-și facă temele. De ce trebuie să-și facă temele? Pentru că ei sunt cei care au responsabilitatea față de cetățeni în ceea ce privește securitatea publică. Dar sigur că activitatea națională nu trebuie să aibă să fie una izolată, ci trebuie să fie integrată în această dimensiune de cooperare pan-europeană care este necesară. Și trebuie să se dezvolte planuri și să se testeze aceste planuri la nivel uh, pan-european. Și mă bucur să vă spun că primul uh, exercițiu uh, pan-european Eh, la scară largă pentru securitatea rețelor va avea loc pe 4 noiembrie și statele membre care și-au asumat responsabilitatea să participe într-un astfel de exercițiu au rugat ENISA să le ofere asistență. Și acest eveniment se va desfășura pe 4 noiembrie. Dar pentru a face toate astea, trebuie să avem o cooperare consolidată între uh, aceste echipe de intervenție naționale guvernamentale. Și, nu în ultimul rând, ne ocupăm de chestiuni care sunt globale. Dimensiunea globală ne arată de ce avem nevoie la nivel internațional să vedem care sunt prioritățile noastre, cele europene, și care sunt provocările noastre în ceea ce privește stabilitatea și rezistența pe termen lung a internetului. Acest lucru este important. Dacă nu avem cooperare internațională, vom putea vedea o proliferare a unor abordări regionale actori uh, diferiți uh, își dau seama că trebuie să acționeze um, uh, în interes național și ar putea, până la urmă, de fapt, să pună bariere naționale în internet, ceea ce nu e de dorit. Așadar, acestea sunt activitățile care sunt importante din punctul nostru de vedere, dar uh, în orice caz, un instrument sau altul nu este suficient. Fiecare instrument este parte a răspunsului. Uh, statele membre trebuie să își facă temele, sectorul privat de asemenea trebuie Uh, să fie implicat cetățenii, dar și ENISA. ENISA este agenția care oferă asistență, oferă asistență statelor membre pentru a uh, crea o punte între uh, sectorul public și cel privat pentru a face schimb de bune practici, oferă cadrul de, pentru cooperarea necesară pentru a avea o activitate de succes. Um, Aici puteți să vedeți ce s-a întâmplat uh, anul trecut, dar vă aduceți aminte că în mai Comisia a publicat Agenda Digitală pentru Europa și unul dintre pilonii principali în această uh, agenda politică este încrederea și securitatea. De ce sunt importante acestea? Dacă nu avem securitate, nu avem încredere. Dacă nu avem încredere, atunci nu se utilizează uh, serviciile uh, electronice și dacă se util- nu se utilizează, atunci sigur că nu putem să ne așteptăm ca agenda digitală să poată fi, să se poată desfășura la uh, potențialul așteptat. Vedeți aici uh, pilonul 3, încredere și securitate. În uh, prima coloană aveți uh, securitatea cibernetică, pregătirea Vedeți aici ce s-a întâmplat până acum și, de asemenea, activitățile care mai trebuie derulate pentru a crește nivelul de pregătire. De asemenea, trebuie uh, consolidat cadrul juridic pentru a putea să fim eficace în lupta noastră împotriva criminalității cibernetice. Și trebuie să vedem cum putem să combatem conținuturile dăunătoare, cele pornografice și malițioase, cum putem să uh, îi uh, atragem de partea noastră și pe actorii uh, economici. Primul anunț legat de agenda digitală a fost propunerea de a moderniza ENISA, ceea ce pentru noi este foarte important pentru că anunțul a fost făcut pe 30 septembrie împreună cu o propunere care va fi explicată mai în detaliu de către colegii mei um, privind directiva de combatere a atacurilor împotriva sistemelor informatice. Care este esența acestei propuneri? De a moderniza ENISA. Și anume, de a uh, o transforma într-o organizație care să, aju- să ne ajute să cunoaștem, să înțelegem mai bine lucrurile, să avem date mai bune, mai fiabile pentru a putea să ne bazăm pe acestea, să creăm niște indicatoare în uh, activitatea noastră pentru a ne măsura succesul uh, eforturilor noastre. Uh, de asemenea, avem nevoie de o ENISA care să funcționeze mai bine, care să ofere, să fie în, mai, în măsură să ofere susținerea pe care Uh, de care au nevoie statele membre și instituțiile europene pentru a face față uh, problemelor de detecție, de răspuns uh, transfrontaliere și de asemenea exercițiile care în momentul de față nu fac parte din mandatul ENISA. Și dacă putem să dacă vrem să cooperăm mai bine, atunci vom putea să o facem. Și asta este esența mesajului. Trebuie să, să lăsăm deoparte aceste idei de politică focalizată națională, limitată și să Uh, privim uh, uh, problema în ansamblu, să um, încercăm să avem o cooperare la nivel european. Cum trebuie să facem față riscurilor? Într-adevăr, majoritatea activităților se încadrează în conceptul de gestionarea riscului. Dar gestionarea riscului poate să se facă numai dacă se atribuie sarcinile acelei părți sau acelor părți care sunt în măsură să gestioneze riscul. Și Sigur că aici sunt uh, chestiuni uh, de interes național foarte delicate, ca securitatea uh, națională, cibernetică. Trebuie să ne maturizăm în modul de gândire. Și cred că domnul Hembrecht a făcut o aluzie la această schimbare, care include și un rol foarte important pentru sectorul privat, care ar trebui să fie implicat în această activitate și cu asta am terminat. Aveți aici uh, mai multe uh, site-uri web unde puteți găsi informații suplimentare. Mulțumesc! Thank you very much for this, uh... Mulțumim pentru toate aceste informații. Mai avem și vorbitori de la DG Home. Domnul Hartwig, aveți cuvântul. Good afternoon. Thank you, Mr. Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că orele sunt înaintate, o să încerc să fiu cât se poate de succint. Subiectul acestei audieri este combaterea atentatelor cibernetice, atacurilor cibernetice. Uh, noi, deci până în prezent, uh, dr. Rolhelmreit a vorbit despre rolul ENISA, Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a Informației. Domnul Servida a vorbit despre infrastructurile critice. Înainte uh, de a intra în partea din directivă, propunerea de directivă legată de dreptul penal, pe care uh, aș dori să o fac, aș dori înainte să fac câteva observații în legătură cu structura pe piloni, la care s-a referit și domnul Servida înainte. Însă, înainte, o să vă zugrăvesc uh, uh, altfel situația, care ar putea să vă inducă puțin în, eroare dacă vorbim despre uh, cybersecuritate și combaterea atacurilor cibernetice. Avem această problemă a securității generale în spațiul cibernetic. Am putea spune că criminalitatea cibernetică, pe care o acoperim în directiva, în propunerea noastră de directivă, face parte din acest spațiu general. Ce este criminalitatea cibernetică? Puteți uh, vedea că există câteva definiții în primul rând, e vorba de două aspecte importante. Există aceste așa numite uh, infracțiuni CIA, adică uh, împotriva confi- confidențialității, a integrității și a disponibilității de date și sisteme IT. E vorba de atentate, mai ales de atacuri. Uh, la care voi reveni mai târziu, și avem și uh, criminalitatea obișnuită care uh, acționează în uh, spațiul internetic. Nu e nimic nou, pentru că frauda e prezentă, infracțiunile sunt prezente de ani, de zeci de ani, însă se folosesc noi platforme. E, uh, deci această piramidă este foarte simplificată, dar pe de o parte, așa cum spuneam, avem aceste infracțiuni uh, pe suport informatic și, pe de altă parte, avem uh, și aceste atacuri la adresa uh, sistemelor de informații. Implicațiile sunt diferite pentru că trebuie să ne întrebăm cine are răspunderea pentru a aborda aceste tipuri de uh, atacuri. Am putea spune că putem legifera și până la urmă uh, agențiile de aplicare a legii ar trebui să se ocupe. Dar dacă ne referim la aspectele de securitate, ne dăm seama că ajungem și în domenii precum servicii sau, uh, servici, uh, sau uh, domeniul militar, în care vorbim mai ales de uh, uh, agenții de, uh, respect, de, de, de impunere sau de respectare a legii. Deci cred că trebuie să clarificăm puțin uh, domeniile. Radu Meianski, Radu Mirianski, colegul meu va continua în legătură cu propunerile de directivă pentru uh, împotriva atentatelor cibernetice. Radomir, te rog. Good afternoon. Bună ziua, mulțumesc, uh, mulțumesc uh, Arno. Eu o să mă... S-a, vorbit despre aceste uh, infracțiuni CIA. Nu e vorba de agenția din uh, SUA, ci e vorba de atentate la adresa confidențialității, integrității și a disponibilității de date. E vorba de infracțiuni uh, de tip uh, spionaj, hacking și așa mai departe. Ave, până acum am avut o decizie cadru privind uh, atacurile la adresa sistemelor de informații din 2005 și avem o nouă propunere și aș dori să mă refer la contextul general care ne-a dus la uh, concluzia că e nevoie de această propunere. De la adoptarea deciziei cadru au existat Um, atacuri uh, vaste, uh, extrem de periculoase, până atunci necunoscute, în Estonia și Lituania în 2007 și 2008, respectiv. Probabil că ați auzit despre ele, mai ales de atacul din Estonia, care a avut consecințe foarte grave pentru această țară și a fost și destul de spectaculos. Mai recent, în martie 2009, Sistemele uh, de calculatoare ale guvernului și a organizațiilor private din 103 de uh, state au fost uh, atacate de malware care au, instalat, au fost instalate pentru a extrage documente clasificate, top secrete. Mă refer mai ales la ambasade europene de la Bruxelles. Malware, ce este acest termen? E vorba de acești virus informatici care uh, face ca calculatorul dumneavoastră să facă lucruri pe care dumneavoastră nu doriți să le facă. E vorba de uh, infracțiuni, de, de mijloacele pe care infractorii le folosic, folosesc pentru a săvârși aceste infracțiuni. Virusii informatici care cauzează un uh, uh, atentat la scară largă se numesc botneturi. Și am identificat că aceste botneturi se răspândesc tot mai mult, iar exemplul cel mai recent este Stuxnet, poate că ați auzit de el. E un virus care a infectat instalații industriale, inclusiv rafinării, centrale nucleare. Am fost informați uh, de Uh, în legătură cu uzine din Iran care au fost uh, infectate cu uh, aceste sticuri USB. Sunt numite botnet. un botnet fiind o rețea de calculatoare infectate care uh, sunt comandate la distanță de către un infractor și care pot în același timp uh, uh, cauza un atac pe mai multe calculatoare. Deci mii de calculatoare pot, pot fi infectate în același timp, ceea ce bineînțeles că duce la o, un colaps al sistemului. Deci serverul sau calculatorul nu mai poate, uh, nu mai poate reacționa la solicitările dumneavoastră, ceea ce înseamnă bineînțeles că operațiunile informatice sunt pur și simplu blocate și astfel de atacuri pot uh, sau de blocaje pot dura zile și bineînțeles că uh, afacerile sunt pur și simplu oprite. Deci iată care este contextul care ne-a dus la această nouă propunere sau o actualizare a deciziei cadru din 2005 și probabil că nu e o surpriză faptul că deja am avut o decizie, deci ne-am bazat pe Convenția uh, Consiliului Europei Uh, privind uh, cyber uh, infracționalitatea, care este mai vastă decât, deci care acoperă o sferă de aplicare mai vastă decât atacurile cibernetice, dar care e folosită în mod curent la nivel internațional. Deci iată care este contextul în care a apărut această propunere. Apoi am avut și un raport de implementare al deciziei cadru din 2005, deci am avut un raport în 2008 și din acest raport de implementare Uh, aș putea să vă citesc concluzia principală. Deci, în concluzie, se spune că s-au înregistrat progrese importante în acele state membre în care nivelul de implementare era relativ bun, raportul observă că implementarea încă e în curs în anumite state membre. Și mai important, raportul subliniază faptul că mai multe amenințări au fost puse în aplicare de către recente atacuri în Europa de la adoptarea deciziei cadru, mai ales apariția unor atacuri la scară largă simultane împotriva sistemelor informa- informaționale și folosirea acestor botneturi în scopuri criminale. Aceste atacuri nu făceau obiectul uh, de, uh, deciziei când ea a fost adoptată. În reacție la aceste noi evoluții, Comisia va încerca să adopte măsuri pentru a găsi o mai bună reacție la aceste amenințări. Deci, iată, în 2008, pe baza implementării uh, deciziei cadru am identificat faptul că aspectul la scară largă e dimensiunea cea mai periculoasă și deci că trebuie să luăm reacții în consecință. Am avut și o evaluare de impact cu mai multe opțiuni de strategie în care fiecare situație este analizată în parte și rezultatele sunt au fost date publicității pentru că noua directivă a fost deja adoptată cu evaluarea de impact. Deci, propunerea datează din 2010, 30 septembrie, data de 30 de septembrie, i-a fost adoptată de către comisie împreună cu împreună, deci cu uh, evaluarea de impact, așa cum am spus, avem un pachet cu o propunere de a consolida rolul ENISA, uh, agenție care a fost uh, deja uh, menționată de mai multe ori aici astăzi. Uh, Propunerea a fost uh, trimisă Consiliului și Parlamentului European în aceeași zi. Pentru prima dată la Parlamentul European vă prezentăm o, un rezumat al acestei propuneri de decizie, iar o primă dezbatere va avea loc la Consiliul JAI din decembrie 2010, anul curent. Sperăm ca procedura să înceapă în 2011. Uh, cât uh, privește chestiunile de fond ale acestei directive, am spus că am uh, identificat uh, ca principală sursă de amenințare botnecurile la scară largă. Am hotărât să sancționăm folosirea acestor botneturi pentru a săvârși aceste infracțiuni. De asemenea, am introdus și interceptarea ilegală a sistemelor IT ca infracțiune penală. Acest aspect nu figura în uh, decizia cadru inițială și considerăm că e o parte importantă a infracțiunilor care pot intra în uh, această categorie a atentatelor cibernetice, atacurilor cibernetice. Noua directivă are ca scop îmbunătățirea justiției sau a cooperării polițienești europene prin consolidarea structurii existente, a celor 27 de puncte de contact permanente cu obligația de a răspunde în numai puțin de 8 ore la solicitări urgente, în conformitate cu articolul paisprezece. Articol care figura în decizia cadru Însă, în această decizie nu era această obligație de a uh, reacționa într-un termen uh, precis de timp. Am inclus această obligație tocmai pentru a urgenta această reacție din partea punctelor de contact. De mai multe ori s-a spus că acest răspuns sau această reacție prelungită din partea unor state membre la solicitarea făcută, de exemplu, de Estonia în timpul uh, atentatelor din 2007, a fost uh, unul dintre motivele pentru care reacția la aceste atacuri nu a fost potrivită sau nu ar fi fost suficient de bună. Și deci am introdus această obligație pentru a urgenta uh, răspunsul. Nu solicităm statelor membre să rezolve problema în 8 ore, sigur că nu e realist. Însă când abordezi o situație de urgență la scară foarte largă, trebuie să știi pe cine te poți baza sau pe ce tip de ajutor te poți uh, baza din partea unui alt stat membru și când. Și deci spunem că e vorba de o obligație pentru ca cei care sunt contactați să dea un răspuns. Deci să răspundă dacă poate să dea o mână de ajutor, dacă da, cum și așa mai departe. S-a mai spus de asemenea, pe, în ce privește următorul punct, că nu avem statistici sau nu avem uh, informații cuprinzătoare în ce privește uh, amploarea unor, unor amenințări precum uh, atentate cibernetice. E o problemă constată, constantă în acest domeniu și deci considerăm că avem nevoie de un proces în care statele membre să culeagă date sistematic cu privire la aceste atacuri uh, uh, cibernetice și deci am introdus obligația ca statele membre să uh, culeagă aceste, să, să colecteze date și să facă statistici, însă doar în ce privește uh, infracțiunile prevăzute în uh, uh decizia cadru. Accesul ilegal la sistemele de informații, uh, interferențe între, ilegale între sisteme, interferențe ilegale între date și interceptare ilegală. Și Ultimul aspect, însă un punct extrem de important, am ridicat nivelul sancțiunilor. La o pedeapsă maximă cu închisoarea de 2 ani e uh, pedeapsa maximă. În decizia inițială era vorba doar, doar de un an. Dacă o infracțiune este săvârșită în circunstanțe agravante, de exemplu, când infracțiunea e săvârșită în cadrul unei uh, organizații uh, criminale, deci criminalitate organizată, apoi când uh, se folosește un instrument pentru a lansa un atac, care afectează un număr mare de sisteme de informații, sau când e vorba de atacuri care au pagube foarte importante, de exemplu întreruperea furnizării de servicii, Uh, pierderea de date personale sau cu consecințe financiare. Deci, uh, iată, acestea sunt circunstanțe agravante pentru folosirea uh, pentru în, în, aceste situații. Deci e vorba de circunstanțe agravante și în acest caz pedeapsa este de trei ani. A treia circunstanță agravantă, când infracțiunea e săvârșită uh, prin uh, ascunderea identității uh, infractorului. Deci dorim să evităm ca aceste atacuri cibernetice să nu poată facă, să facă obiectul unei anchete doar pentru că cineva a plătit pe altcineva să săvârșească atacul care să aibă consecințe nefaste sau foarte grave asupra unui număr mare de persoane. S-ar putea ca cineva, de exemplu, nici măcar să nu știe că calculatorul lui a fost folosit uh, pentru a face un astfel de atac cibernetic. Iată care sunt sancțiunile și, foarte pe scurt, dacă mai am timp, o să uh, vă explic în ce constă un botnet. Am încercat să fac acest lucru adineauri. Deci, iată, pe stânga aveți uh, infractorii, organizații criminale, sau persoane care, uh, care achiziționează sau produc aceste softuri malițioase. Sunt instrumente. Aceste softuri, prin diverse instrumente, uh, sunt răspândite pe internet. Deci de aceea, în cuvântul botnet avem net. Dar Stuxnet E un virus care a fost uh, răspândit prin intermediul sticurilor USB și care a ajuns, cum am spus, în uzine sau în centrale nucleare, care a ajuns, deci, în sistemele informatice prin sticuri USB și așa s-a răspândit acest virus. Însă, răspândirea se poate face și prin intermediul internetului. Să spunem că uh, așa se răspândesc botneturile. Bot, virusul, transformă computerul într-un așa numit computer zombie, care nu mai poate fi folosit. În majoritatea cazurilor nici măcar uh, posesorul nu e conștient de faptul că calculatorul e infectat. Calculatorul cu mii de alte calculatoare pot face, poate face parte dintr-o rețea și aceste calculatoare doar așteaptă o comandă din partea infractorului să uh, treacă la atac. Deci uh, ele sunt conectate la un server așa cum am spus, cineva de comanda și, deci e vorba, bineînțeles, de infractorul, deci poate transmite tot felul de comenzi calculatoarelor, să trimită spam și așa mai departe. Ă, pot avea loc interferențe între sisteme, însă vă dați seama că e vorba de uh, servere care prin calculatoare transmit uh, uh, e mail de tip spam, care pot avea consecințe negative, mai ales când sunt, e vorba de volume foarte mari de e mail Deci se identifică o țintă care este atacată, așa cum s-a întâmplat în Estonia, în, același zi, în acea zi multe calculatoare au fost atacate. Deci serverele din Estonia au fost atacate. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Mai avem uh, timp la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri. Am uh, trei uh, colegi care s-au înscris la cuvânt. Îi rog pe cei care pun întrebări să-și limiteze intervenția la două minute maxim, vă rog. Nu mă mir că domnul Kellan din Estonia este primul care dorește să intervină. Vă rog. Bun. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor, uh, tuturor uh, invitațiilor pentru faptul că ne-au împărtășit din experiența și cunoștințele lor. Uh, prima mea întrebare se adresează invitatului din Estonia. Ați putea să ne spuneți mai multe despre activitatea acestui primul, prim centru de excelență privind apărarea, cyberapărarea sau apărarea cibernetică care funcționează de trei ani încoace? Care, ce state membre participă la acesta și așa mai departe? Și în general, Cred că este foarte important faptul că Comisia a propus, a făcut noi propuneri, a adus noi idei în discuții. În discuție este un lucru important și, după cum ne-ați spus, veți prezenta acestei subcomisii aceste propuneri uh, cât de repede și acesta este un lucru bun. Ultimul vorbitor, domnul Ianski, a abordat chestiunea responsabilității individuale, dar uh, din punctul meu de vedere, cred că identific identificarea um, infractorilor este problema cea mai dificilă. Această responsabilitate indirectă, adică pot eu să fiu responsabil dacă altcineva îmi folosește calculatorul? Uh, sau, dar dacă cineva îmi folosește arma, în acest caz răspunsul este foarte clar. Și aici se pune problema, compensări, uh, problema compensării pentru uh, pagubele suferite. Ceea ce este foarte important este ceea ce a spus domnul Hembrecht, e vorba de participarea cetățenilor, participarea cetățenilor la crearea acestei capacități de apărare în lumea cibernetică, pentru că trebuie să informăm opinia publică și nu trebuie să lăsăm câmpurile de bătălie cibernetice să fie dominate de aceste uh, grupuri uh, rău intenționate, pentru că pe internet putem să transmitem mesaje legate de uh, democrație și așa mai departe. Deci trebuie să să promovăm libertățile individuale atunci când luptăm împotriva cybercriminalității. E nevoie de forumuri, de schimb de informații, dar în același timp ne confruntăm cu problema tehnologiilor cibernetice celor mai avansate care sunt uh, secrete și fiecare stat membru ar dori uh, să-și păstreze aceste tehnologii de vârf uh, secrete. Deci mă întreb dacă nu există un conflict între schimbul de experiență um, cooperarea între diferitele state și în același timp apărarea intereselor legate de tehnologiile militare cele mai moderne. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Kellam. Uh, ați avut un timp dublu. Doamna Nicolai. <clears throat> Întrebarea mea se referă la mm, amenințările cu care se confruntă lumea uh, cibernetică. În legătură cu hacking, știți câte cazuri de hacking, uh, de atacuri cibernetice au fost identificate, uh, atribuite hackerilor, pentru că există o dispută legată de acest amenințare care este hackingul. Pe de altă parte, în legătură cu criminalitatea organizată, care este din ce în ce mai sofisticată și din punct de vedere juridic, este important uh, să nu se pedepsească cel mai important lucru este să putem aplica eventuala directivă viitoare prevedeți acțiuni concrete pentru a pregăti organele de anchetă? Pentru că multe state membre au probleme mari uh, când vine vorba tocmai de anchete. A treia mea întrebare se referă la sistemul de alertă timpurie. Există o propunere uh, de a avea un sistem de alertă, uh, alertă timpurie în legătură cu uh, atacurile cibernetice? Există această posibilitate tehnică? Doamna Gomez are cuvântul. Întrebarea mea este următoarea. Având în vedere natura acestor provocări, acestor amenințări, cum ne putem asigura prin noua directivă de articularea între partea militară și cea civilă. Deci cum articulăm componenta militară și cea civilă în uh, lupta împotriva acestei uh, amenințări? Știm că la nivelul NATO există anumită uh, un, un anumit nivel de experiență în acest sens. Deci, uh, cum vede Comisia uh, această articulare între uh, cele două aspecte, această sinergie între capacitățile civile și militare pentru a lupta împotriva acestei amenințări? Domnul Eller are cuvântul. Um, Mulțumesc. Aș vrea să revin la noile structuri Uh, știți că atunci când s-a înființat ENISA, ea a luat naștere în urma unui compromis care s-a obținut foarte dificil între statele membre pentru că multe dintre ele nu doreau ca uh, această uh, instituție să fie să aibă sediul în Creta și uh, Comisia poate să stru- utilizeze structurile ENISA, dar nu trebuie să le utilizeze. Am trei întrebări. În primul rând, care este impresia dumneavoastră? În ce măsură a crescut uh, uh, disponibilitatea statelor membre de a consolida capacitățile ENISA pentru a uh, coopera la nivel internațional? În al doilea rând, dacă ne uităm la integrarea ENISA în uh, procesele politice, dacă ați uh, face, dacă am face o analiză pe o scară de la 1 la 5, uh, propunerea comisiei ar fi undeva pe la 3. Așadar, o organizație ca ENISA, pentru ca ea să poată fi conectată cu celelalte organizații de resort, trebuie să fie bine finanțată, și uh, aceste, aceste lucruri trebuie să fie incluse în uh, propunerea de directivă și Uh, e clar că pe viitor răspunsul la aceste probleme nu se va găsi la nivel european, ci este unul internațional. Americanii deja vor, vor să negocieze cu noi în găsirea unor soluții la aceste probleme. În ce măsură ENISA va fi implicată în aceste negocieri, care va fi rolul ei și care, este, uh, care sunt așteptările Comisiei, pentru că um, Congresul American dorește să pună la dispoziția activităților de apărare sume foarte mari mari. Care este situația la nivel european și care va fi rolul jucat de ENISA la nivel internațional? Vă mulțumim, domnule Eller. Are cuvântul acum doamna Țicău. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu fac uh, parte din uh, sede, dar subiectul mă interesează foarte mult și acum voi trece la limba română. Întâi întâi eh, consider că este extrem de important ca Uniunea Europeană să dezvolte o strategie în eh, domeniul eh, securității informatice, cyber security strategy, cu o planificare pe termen lung. De aceea rog membrii Comisiei SEDE și membrii Comisiei AFET să susină ca extinderea mandatului enisa să se facă nu doar ca atribuții în domeniul operaional ci i ca termen i nu este suficient cinci ani ci trebuie să avem o perspectivă i o finanare pe termen lung. de aceea adresez rugămintea colegilor din comisia afet să susină pentru că acum vom uh, discuta regulamentul de modificare a mandatului enisa să extindem mandatul la mult mai mult decât cinci ani cel puin zece pe moment următorul uh, lucru pe care aș vrea să, la care aș vrea să mă refer se uh, leagă de infrastructura critică uh, și uh, anume faptul că din păcate nici la nivel european nu sunt suficiente măsuri întreprinse pentru a asigura o bună securitate a utilizatorilor. de exemplu nu este încă asigurată interoperabilitatea sistemelor de um, chei publice i se lucrează acum la un sistem uh, paneuropean a unui serviciu de validare a semnăturilor electronice dar deocamdată nu este realizat i de asemenea ateptăm cu interes viitoarea uh, modificare a directivei privind semnătura electronică uh, i identity management electronic identity. De asemenea, aș vrea să menționez faptul că la nivel european și la nivel mondial ar trebui definit cadrul legislativ aplicabil. de multe ori când se furnizează un serviciu electronic trebuie definit ce legislaie este aplicabilă legislaia celui care furnizează serviciul legislaia celui care primete serviciul sau legislaia celor care asigură transportul uh, datelor. Uh, și ultimul lucru pe, la, uh, pe care vreau să l menționez de fapt este o întrebare se referă la Uh, cyber europe două mii zece primul exerciiu paneuropean pentru protecia infrastructurii critice va avea loc în luna noiembrie. din câte tiu eu există unele ări care vor participa în mod direct i există alte state membre care vor participa doar în calitate de observator. cum vom întări capacitatea de apărare a acestor ări dacă ele sunt doar în calitate de observatori i deci nu pot vedea care le sunt slăbiciunile în tot acest sistem pentru că tim bine că veriga uh, un sistem este atât de puternic cât de slabă este cea mai slabă verigă. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, I thought that uh, experts are not... Mulțumesc! Uh, îmi pare rău că nu sunt alți experți uh, printre noi, dar văd că și voi, dragi colegi, sunteți uh, foarte uh, experți în acest domeniu. Uh, vă rugăm să încercați să răspundeți la întrebări. Sigur că nu ne așteptăm ca fiecare să răspundă la toate întrebările. Încercați să abordați întrebările care au fost adresate direct sau cele la care doriți să răspundeți. Doamna Țicău, nu, doamna Tic a cerut să vorbească prima pentru că avionul dânsei pleacă de vreme și vreau să vă rog pe toți să vă limitați aceste răspunsuri la 5 minute. Doamna Tic, în primul rând despre centru și despre context. E important să știm că acest centru nu a fost o reacție la atacurile din 2007. Proiectul uh, exista deja din 2003, fusese prezentat de Estonia către NATO și uh, contextul acestei propuneri era înțelegerea modului în care Estonia și-a construit societatea în ultimele două decenii. Dependența, pe care, dependența Estoniei de tehnologie, informației și comunicării a făcut-o să privească ca pe o prioritate critică um, protejarea acestor sisteme informatice. Proiectul a fost uh, format în mod uh, oficial în 2008. Eu m-am alăturat uh, Centrului de Excelență în apărarea cibernetică de la Tallinn în 2009. Uh, Misiunea acestui centru este de a consolida uh, capabilitatea de apărare cibernetică a NATO și a statelor membre NATO. Uh, Așadar, e vorba de măsuri proactive, dar nu e o unitate operațională 24 de ore din 24 7 zile pe săptămână. Este vorba de uh, analizarea uh, situațiilor trecute, analiza, găsirea de soluții conceptuale la problemele existente în lume pentru a propune apoi abordări de principiu pentru uh, securitatea cibernetică. În momentul de față, centrul de, la, de excelență în apărarea cibernetică are trei domenii principale de activitate. Eu uh, am uh, un, uh, uh o pregătire de Uh, consultant juridic. Uh, pe de altă parte, deci eu lucrez în uh, acest domeniu. Există de asemenea și uh, alte departamente care se ocupă de conceptualizarea uh, pericolelor și de uh, recomandările la nivel politic. O altă chestiune la care aș dori să mă refer este criminalitatea organizată și abilitatea de a găsi în mod proactiv uh, măsuri pentru securitatea cibernetică. Aș spune că par, o parte din acest pachet este, uh, sunt uh, soluțiile juridice pe care le avem la îndemână, dar care poate nu funcționează atât de bine în această nouă paradigmă de securitate cibernetică. Pentru că noi vorbim despre uh, calitatea datelor, despre schimbul de date, posibilitățile de schimb de date, uh, Uh, cooperarea între agențiile de uh, informații și acestea nu trebuie să se desfășoare doar în domeniul uh, penal, ci trebuie să, de asemenea să ne gândim la aspectele de securitate națională și aspectele potențial militare ale um, apărării cibernetice. Și noi încercăm la Centrul de Excelență din Estonia să înțelegem Uh, cum ar trebui să se uh, formeze parteneriate public-privat pentru a înțelege mai bine aceste amenințări și a le face față. Am omis să spun că există opt uh, țări sponsor, care sponsorizează acest centru. Estonia, Lituania, Slovacia, Italia, Germania, Ungaria și, da, Germania am spus deja, și Spania. Statele Unite și Turcia de asemenea, sunt un proces de aderare. Atât am avut să vă spun. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule dr. Heimbrecht. Mulțumesc. Am să mă focalizez asupra întrebărilor care mi-au fost adresate mie. O remarcă în ceea ce privește schimbul de informații și nivelul de expertiză. Avem state membre care au o industrie de securitate informatică. Um, în un raport din 2009 dă o perspectivă bună de ansamblu privind uh, industria de securitate informatică din Europa, dar e adevărat că există diferențe între statele membre. Sau uh, a, mi s-a pus o întrebare cu privire la date și hacker. În Europa nu există Uh, date agregate comparabile. Dacă ne uităm la nivelul statelor membre, există uh, cazuri, există date statistice pe stat membru și există câteva date statistice la nivel european, dar nu sunt date consolidate și nu se face uh, o defalcare între nu se face defalcare pe diverse tipuri de crime sau tipuri de organizații criminale. Dacă vrem să vorbim despre alerta timpurie, ce facem noi la ENISA? Pe de o parte, oferim asistență statelor membre pentru a-și pune la punct uh, echipe de reacție rapidă Uh, în crize informatice avem aproximativ 22-23 uh, de astfel de echipe de intervenție uh, operaționale și dorim ca toate statele membre să le aibă. Provocarea este că nu există același nivel de schimb de informații între toate guvernele uh, implicate în acest proiect. Problema este că, da, într-adevăr, cea mai slabă verigă din, din lanț este cea de care trebuie să ne ocupăm. Uh, Um, iar în ceea ce privește alerta timpurie, noi avem în, uh, în activitatea, în planul de activitate pentru anul viitor um, să lansăm o activitate de colectare a datelor care să fie mai rapidă și uh, de asemenea să oferim notificări cu privire la încălcări ale um, legislației în acest domeniu. ENISA va încerca astfel să obțină uh, date mai bune la nivel european, dar e clar, încă avem un drum lung în fața noastră um, pentru că există Uh, multe organe la nivel european și statele membre care pot să facă și trebuie în continuare să facă schimb de informații pentru a-și îmbunătăți activitatea. Mulțumesc, domnule Servida. Mulțumesc! Vreau să mă refer mai ales la întrebarea referitoare la rolul ENISA. Ceea ce s-a spus de, de persoana care s-a referit la mandatul actual al ENISA și la modul în care aceasta s-a uh, născut. A fost în urma unui proces lung de negociere care a fost îngreunat și de uh, valurile de extindere, pentru că au aderat la Uniunea Europeană multe țări cu tot felul de așteptări și uh, Existau deja țări care um, militau pentru crearea acestei agenții, apoi au venit altele care nu și-o doreau atât de mult. Uh, cred că sursa problemelor existente atunci la nivelul inițial, când s-a, la momentul inițial când s-a creat agenția, uh, Uh, era o atitudine foarte rigidă, uh, una prescriptivă, uh, și anume, ENISA trebuie să facă asta, asta, asta, a limita, să încerc, s-a încercat limitarea posibilității de intervenție de către statele membre și în același timp um, era clar că era, va fi nevoie de schimbări, pentru că lumea s-a schimbat și uh, Uh, între timp, vestea bună este că statele membre realizează că trebuie uh, făcute, trebuie luate măsuri, trebuie făcuți pași în direcția cooperării, în direcția consolidării acestei uh, agenții și Comisia deja a făcut o comunicare uh, care lansează o dezbatere cu privire la viitorul securității informatice în Europa. S-a adoptat și o rezoluție numită către o uh, abordare uh, Uh, bazată pe colaborare. Așadar, este clar că Europa își dă seama, statele membre își dau seama că trebuie să se angajeze într-o activitate de cooperare împreună. Și uh, statele membre solicită asistența și de la ENISA, ceea ce este foarte important, ceea ce uh, a fost uh, un element uh, salutar pentru noi. Noi am încercat în ultima propunere să um, să includem lecțiile acestea ale trecutului venind nu doar de la instituțiile guvernamentale, ci și de la sectorul privat, de la um, cetățeni și am încercat să uh, creionăm un rol al ENISA care să facă față provocărilor de azi. Și anume Uh, provocarea este ca Europa să poată să acționeze ca o regiune, ceea ce înseamnă că statele membre sunt responsabile și trebuie să utilizeze um, asistența ENISA. ENISA le va pune la dispoziție instrumentele necesare. Uh, domnul uh, dr. Hembrecht a spus deja că ENISA susține nevoile de bază ale statelor membre pentru elaborarea și nevoile de bază europene pentru elaborarea de politici. Uh, m-ați întrebat câte atacuri au avut loc în 2010. Eu aș putea să vă dau tot felul de cifre de, din diverse statistici, dar cine le-au făcut, cine a făcut aceste statistici, cine le-a elaborat, tot felul de persoane care au tot felul de interese. Uh, cu cât este situația mai sumbră, cu atât avem nevoie de mai multă tehnologie. Dr. Helmbrecht a pro, a furnizat niște date statistice din uh, Germania, dar oare că este situația în Europa sau în lume? Probabil că e diferită. Avem aproximativ de 80 de pagini, pagini de statistici de unde poți, de fapt, să deduci orice fel de mesaj vrei, în orice direcție. Asta este ideea. Ideea este că Europa ar trebui să acționeze împreună, uh, unită. Uh, sigur că există uh, această parte penală, unde există tot felul de dificultăți. Și dacă ne gândim și la partea comercială, și aceasta este foarte delicată, pentru că interesele sunt enorme. În orice caz, ENISA trebuie să colaboreze cu organele statistice ale statelor membre pentru a primi datele statistice uh, fiabile pentru a uh, oferi apoi o perspectivă de ansamblu fiecărui stat membru pentru a-și dezvolta propria strategie. Acestea sunt necesare pentru uh, actorii politici ca dumneavoastră, ca guvernele din statele membre, dar aceste date ar fi utilizate și de sectorul privat, pentru că eu cred că e important ca și sectorul privat să fie încurajat să ia decizii pe baza unui, uh, unei analize de risc. Și aceasta este propunerea noastră în ceea ce privește resursele. N-am putut să trecem nimic în fișa financiară, dar în evaluarea de impact există o analiză care justifică tipul de uh, finanțare necesară. Sigur că fișa financiară arată cum arată, pentru că perspectivele financiare încă nu au fost adoptate și nu putem așadar să ne asumăm un angajament, să ne asumăm un angajament înainte de acest moment. În orice caz, evaluarea de impact dă deja niște indicații cu privire la banii necesari. Această propunere de modernizare, de reformare NISA trebuie văzută în cadrul mai uh, amplu care a fost uh, publicat de comisie în Uh, agenda digitală pentru Europa, unde este subliniată, este subliniată importanța identității electronice, a semnăturii electronice, pentru că trebuie să creăm cadrul necesar care să susțină utilizarea, uh, recunoașterea și interoperabilitatea acestor uh, instrumente pentru cetățeni, guverne și pentru lumea de afaceri. Și vreau să, termin, să închei cu cetățenii. S-a spus că cetățenii trebuie să fie implicați în acest proces uh, sistemul de partajare a informațiilor și de alertă este adresat și cetățenilor. Dacă aceștia nu vor înțelege mai bine care este situația, dacă nu sunt pregătiți, dacă nu primesc o alertă la care se poate să răspundă, ei trebuie să respin, răspundă, uh, să fie parte din platforma de reacționare la această problemă. Și dacă nu implicăm cetățenii, nu vom putea să avem succes. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Hartwig. Doriți dumneavoastră să răspundeți? I would pick up on the... Eu aș dori să mă refer la această nevoie de a aduna informații. A fost pusă o întrebare în legătură cu felul în care putem înlesni acest sistem de alertă timpurie. Din perspectiva cooperării polițienești, am uh, încercat să dezvoltăm o, o platformă europeană de alertă în urma uh, concluziilor Consiliului în timpul președinției franceze din 2008, care a, au propus să se înființeze această platformă europeană de alertă. Există la două niveluri, la nivelul Europol, Europolul primește rapoartele uh, colectate de către state membre, dar pentru ca ele să le poată primi, uh, statele membre trebuie să aibă această platformă. Și întrebarea este dacă, aceste, dacă state membre au uh, toate această platformă. Mă întreb dacă cetățenii pot să denunțe aceste infracțiuni cibernetice. Există state membre care nu au astfel de platformă deocamdată și bineînțeles că putem să ajutăm financiar statele membre să înființeze aceste platforme. platforme. Avem uh, linii de apel de urgență uh, Uh, tot finanțate de către comisie, pentru a colecta informații sau denunțări cu privire la uh, folosirea de conținut ilegal, de exemplu pornografie, dar există astfel de platforme și pentru uh, spamuri, pentru phishing, pentru conținut ilegal și așa mai departe. Încă nu avem această posibilitate. Deci, platforma europeană de alertă e de răspunderea statelor membre. Am, avem și consiliile, uh, concluziile Consiliului din uh, președinția spaniolă din luna aprilie. A fost făcută atunci o propunere, în primul rând în atenția Comisiei, ca Comisia să evalueze dacă se poate înființa un centru european de combatere a infracțiunilor uh, cibernetice, o încercare de a pune în comun capacitățile care există în instituțiile europene, între statele, în statele membre, în agențiile europene, la nivel operațional pentru a înlesni derularea de anchete și colectarea de informații. Deci, pentru noi, schimbul de informații este foarte important și am înregistrat progres în acest domeniu. Însă sigur că mai e loc de mai bine. În ceea ce privește legătura între partea civilă și partea militară. Sigur că uh, directoratul nostru nu se ocupă de uh, partea militară. Noi ne ocupăm mai ales de statele membre și de cetățeni. Da, există o diferență între domeniul civil și domeniul militar care uh, e din ce în ce mai mică. În evaluarea de impact am reportat, am raportat, de fapt am primit rapoarte sau am uh, găsit rapoarte în legătură cu cazuri de avioane militare care au fost consemnate la sol pentru că fuseseră infectate de aceste botneturi care și ele fuseseră transmise prin sticuri USB. Dacă ă, aceste infectări se fac la scară largă, la scară mare, implicațiile pot fi foarte grave. Cu Andreas Servida am uh, participat la o simulare de atac cibernetic în SUA. Știm că și militarii sunt implicați acolo. Primesc informații în legătură cu felul în care se întâmplă, care este implicarea și așa mai departe a părții militare. Noi considerăm că pe viitor, sigur că toate părțile implicate trebuie să fie, să ia parte la aceste exerciții pentru a se asigura coordonarea. Deocamdată nu avem o astfel de coordonare. S-ar putea să nu ajungem să atingem acest obiectiv în viitorul apropiat. Dar, în orice caz, nu putem să evităm această cooperare. Însă e o problemă delicată, datorită faptului că informațiile transferate sunt într-adevăr informații secrete și extrem de uh, sensibile. Rolul ENISA este foarte important din punctul nostru de vedere și rolul Europol este foarte important. Am vorbit de această platformă europeană de alertă. Considerăm că Europol ar putea fi uh, un candidat ideal pentru Centrul European de Combatere a Atacurilor Cibernetice. Dacă dorim să avem o reacție coordonată în acest domeniu, ar trebui să acționăm în consecință. Această propunere va fi discutată la un moment dat, uh, va interveni pe tapet și va trebui să îi acordăm și uh, mijloacele necesare, o mai bună coordonare între agenții, între Europol, Eurojust, CEPOL, ENISA. CEPOL-ul a fost implicat în formarea uh, agențiilor de uh, aplicare a legii. Europol uh, nu are doar obiective de misiune de în orice caz, fiecare agenție are un rol de jucat și poate am putea să începem un proces de evaluare să vedem cum aceste agenții și-ar putea coordona activitatea în mod optim. În ceea ce privește uzurparea de identitate și furtul de identitate, am uh, comandat un studiu unei companii private care urmează să analizeze tocmai uzurparea de identitate și frauda, furtul identității a avut loc o a doua audiere pe această temă, organizată în comun cu președinția belgiană, iar rezultatul acestei audieri va fi dat publicității în viitor, o veste bună, iar în ceea ce privește chestiunea responsabilității, sunt de acord că constatăm că fiecare utilizator are o răspundere din ce în ce mai mare, răspunderea de a-și proteja calculatorul. Avem certuri de, centuri de securitate în mașini pe care trebuie să le atașăm, să le cuplăm. Pe de altă parte, și producătorii de software ar trebui să se asigure că softurile sunt cât mai sigure cu putință. Sigur că a, a ajunge la un echilibru e o problemă controversată și greu de, de rezolvat. Însă Poate că am eh, lăsat puțin, eh, am dat uitării răspunderea personală a utilizatorilor. Dacă le cerem să fie responsabili, ar trebui să le permitem și să ne informeze în legătură cu lacunele, cu problemele. Și deci să lansăm aceste platforme sau aceste moduri de raportare a infracțiunilor. Mulțumim! Eh, mulțumesc! O ultimă întrebare a domnul, răspunsul domnului Ianschi la întrebarea doamnei Nicolai în legătură cu atacurile teroriste. Încă o dată avem două aspecte. Pe de o parte, partea de securitate, compania, entitatea publică care este atacată, care probabil că sigur că își dorește ca sistemul să fie funcționat, deci să se evalueze pagubele și uh, să se relanseze activitatea cât mai repede cu putință. Și apoi mai există și aspectul penal. S-ar putea ca uh, în uh, sta interesul statului să uh, fie condamnat infractorul. Vă las pe dumneavoastră să hotărâți dacă orice tip de intruziune în sistem merită să fie uh, raportată. Uh, s-ar putea să existe și anumite situații în care, din motive diverse, să nu uh, fie denunțate astfel de infracțiuni la poliție, de exemplu. Iar în ceea ce privește Centrul European de uh, cyber apărare, pentru că vă refereați și la formare. Sigur că formarea reprezintă o componentă esențială, imensă uh, a acestui centru. Sigur că trebuie ca personalul să fie foarte bine format. E un proces în derulare în orice caz. Mulțumim. Aș dori să Mulțumesc tuturor oaspeților, tuturor experților noștri. Cred că înțelegem în ce constă uh, cybersecuritatea mai bine. Uh, nu e vorba doar de e mailurile e mailurile de tip spam cu care suntem inundați zilnic. Îmi amintesc de o situație din Polonia în care uh, site-ul oficial al președinției a făcut obiectul unui atac. A fost un atac uh, comic, haios, pentru că persoanele care au vizitat uh, site-ul a fost uh, trimis pe uh, persoanele erau uh, automat transferate pe un site cu imagini pornografice care poate că era mai interesant decât site-ul președinției, dar e un alt aspect acesta. Știm cât de periculoase pot fi aceste sisteme, aceste atacuri pentru sistemele bancare, sistemele de apărare și toate sistemele de stat, să zicem. Uh, nu e ultima reuniune de acest tip. Sigur că merită atenția noastră, merită interesul nostru. Mulțumesc pentru participare. Îmi pare rău că Consiliul a refuzat invitația de a participa, însă vom avea ocazia să o întrebăm pe doamna Ashton uh, poi mâine uh, să-i punem aceste întrebări la Parlament dacă dorim să-i punem astfel de întrebări legate de cybersecuritate. Și vă propun împreună cu coordonatorii să uh, propunem Comisiei AFET să susțină o întrebare uh, orală pentru Comisie și pentru Consiliu în legătură cu cybersecuritatea. Deci cum putem să ne apărăm țările și, sau cum putem reacționa în cazul unui astfel de atac cibernetic. E o întrebare foarte gravă. De exemplu, între membrii NATO se discută dacă atacurile cibernetice sunt de competența articolului 5 din tratatul uh, de la Washington. Putem dezbate și aceste aspecte trebuie de altfel să le abordăm în viitor uh, în cadrul Uniunii Europene. Încă o dată mulțumesc pentru participare, mulțumim uh, experților.